CETA, um, good afternoon, everybody. Can we start by adopting the... Să începem așadar prin a adopta ordinea de zi. Foarte bine. Foarte rapid câteva anunțuri. Vreau să reamintesc faptul că se transmite în direct pe internet, prin web streaming, această reuniune salutăm pe toți cei care ne urmăresc pe internet și pe cei care sunt în sală. Există o variantă a buletinului informativ, newsletter, pe care vi-l arăt. Unele, unii dintre membrii din CARPA cu care am întâlnit dimineața mi-au spus cât de util îi uh, se pare acest bulet, buletin. Vreau să transmit secretariatului pentru că știu că ați făcut eforturi deosebite și raportorii au făcut eforturi deosebite, deci publicul consideră că e foarte important să fie ținut la curent, să fie informat și am întâlnit cu reprezentanți din CESE în această săptămână. I-au dorit să încurajez pe raportori. Acum raportor dorește să conlucreze cu reprezentanții din acea comisie și au și subcomisii, sunt rugați să facă acest lucru să luați legătura cu ei, se bucură să lucreze pe dosare la opțiunea sau în conformitate cu dorințele raportărilor. E o reuniune electronică deschisă tuturor membrilor, asistenților, personalului politic, pentru a nu avea documentele imprimate pe hârtie. Pentru cei de la Icon. Cei care vor lua doar imagini fără sunet. Nu știu, de fapt, ce spune asta despre capacitatea noastră de a le transmite oamenilor. Dacă se transmit doar imagini fără sunet. Putem așadar să aprobăm procesul verbal, să presupunem că, ne fiind obiecții, dacă nu sunt până la sfârșitul reuniunii s-a adoptat procesul verbal, și să trecem la informare în legătură cu dialogul tripartit al negocierilor în așteptarea lui Andreea, ce să vă propun să ascultăm o informare în legătură cu ICOL mai întâi, dacă sunteți de acord. Și încă un element înainte de a începe. Ați primit sau veți primi aceste documente, un rezumat al angajamentelor pe care comisarii l-au făcut în Parlament pe durata audierilor. Ca să știți că aceste documente au fost comandate de o direcție generală a Parlamentului. N-am avut șansa să le comentăm. Transmitem doar ce s-a spus la cele întâlniri, ca să rămână și peste câțiva ani pentru a nu trebui să ascultăm înregistrarea de trei ore. Și acum, de fapt, nu mai trebuie să modificăm ordinea de zi, domnul Șoar fiind prezent și atunci vom asculta informare la zi în legătură cu negocierile de la dialogul tripartit uh, în legătură cu NES. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, am venit cu oarecare întârziere. Mai întâi a trebuit să vă cer scuze pentru asta. Am avut astăzi o reuniune a raportorilor din umbră în directiva privind aspectele de securitate și ce pot să vă confirm este faptul că insistăm să se respecte linia noastră. Informel în trilog. Am avut în 14 octombrie un prim trilog uh, neoficial, pentru că cu președinția italiană nu să se rămâncă la un mandat oficial și uh, pentru că de la președinția italiană a dorit să ajungem cât mai repede la un acord după alegeri și după ce a fost numită noua comisie. Sigur că pe noi ne ajută dacă Consiliul are deja o poziție și uh, sperăm că vinerea viitoare președinția italiană să reușească să obțină un mandat. În 11 noiembrie avem o nouă reuniune și în această dimineață am discutat cu raportorii din umbră, cu doamna Pilar del Castillo, cu colegii de la Libe, cu uh, domnul Albrecht și am uh, intereseze Consiliul spre 26 februarie anul curent, alcătuirea echipei de negociere IMCO, președinta Vicky Ford, eu însă, ca raportoare, raportul din umbră, vom face și cei de la Libe și Tran pentru acest aviz. Pe 8 octombrie, echipa de negociere a Parlamentului s-a întâlnit pentru a avut loc deschiderea negocierilor informale în primul dialog tripartit. S-a discutat primul Consiliului să se gândească la convenit să se folosească 22 octombrie. Aceste două reuniuni, toate chestiunile din documentul pe patru coloane, care nu au fost precizate ca fiind priorități politice, au fost examinate în special excepții, definiții, anexa, cerințe tehnice, standarde, considerate care mai rămân și alte subiecte. Deși nu am primit uh, feedback-ul final de la Consiliul Consiliul ne-a precizat deja o abordare favorabilă pentru rezolvarea problemelor care au fost examinate. Ieri am avut o altă reuniune oficială a raportorilor de umbră, unde am discutat și cel mai important a fost de acord cu toții care să fie poziția de negociere pentru al doilea trialog informal care se va ține marțea viitoare, pe 11 noiembrie. Deci vor discuta următoarele subiecte. Accesul la operatori independenți și platforme proces deschis, inspecții tehnice periodice, modernizarea infrastructurii și raportarea în acest sens, extinderea la alte categorii de vehicule și, în fine, dar la fel de important, data publicării. Vom reveni și la aspectele de protecție a drepturilor și viața privată legate de articolul 6. Repetate rândul am arătat celor de la Consiliu că articolul 6 este una dintre prioritățile noastre cele mai importante la acest dosar prin urmare, sper foarte mult ca Consiliul va fi gata să accepte toate amendamentele PE, care au fost sprijinite și de Comisia Libe înainte de primul dialog partid. Sunt atât de chestiuni în suspensie rămase deocamdată. Le-am discutat pe toate ieri la întâlnirea raportelor din umbră și am căzut de acord cu privire la mandatul de negociere pe care îl vom propune Consiliului. Cu alte propuneri legate de considerente și patru alinate sau pentru aliniate. Aș vrea să profit de această ocazie să le mulțumesc tuturor colegilor din echipa de negociere a Parlamentului European, ca și omologilor de la Consiliu și Comisie, pentru o atmosferă extrem de favorabilă în care am lucrat până în prezent. Negocierile au fost destul de dificile, dar și constructive și văd interesul tuturor părților implicate de a se ajunge la un acord, sperăm, muncă în președinția italiană. Mulțumesc! Alte comentarii din partea altor membri ai echipei legate de ICOL. Caz în care aș vrea să le mulțumesc și eu ambilor raportori și echipe de la secretariat care știu că se ocupă de chestiuni foarte tehnice Marea Manu și încearcă să conlucreze cât mai strâns și, în special, să spunem că încercăm să lucrăm cu alte comisii într-o manieră de colaborare, pentru că eu cred că dacă încercăm să avem o reputație bună de a fi o comisie cu care bine să conlucrezi în această etapă sau în acest moment al Parlamentului, va aduce să fim de acord cu privire la toate subiectele, pentru că dacă îmi place, n-am mai fi politicieni, dar dacă putem lucra împreună în mod profesionist, cu bunăvoință, să ascultăm uh, ce de interes sau ce îngrijorări au alte comisii, să venim în întâmpinarea lor de câte ori putem, cred că, că va fi extrem de important pentru bunul renume al nostru al tuturor. Deci, încă o dată, vă mulțumesc tuturor. Să trecem acum la discuția legată proiectul de aviz să dau cuvântul raportorului și apoi fiecare raportor din umbră și avem o listă dacă doresc și alți colegi să intervină în discutarea acestui raport. Mulțumesc. Uh, uh, uh, Mulțumesc, am să încerc să fiu succintă. Știu că această vizie este destul de clar. În primul rând, în legătură cu calendarul, s-a spus că ar fi bine să fim gata com raportul respectiv, așadar termenul de depunere pentru amendamente este uh, peste o lună, în 4 decembrie, iar la Econ votul ar trebui să aibă loc în 22 ianuarie. Uh, votul la noi în 22 ianuarie și la Econ o săptămână mai târziu. În ceea ce privește conținutul, această politică corespunde cu orice act legislativ referitor la piața unică. Așadar, uh, politica aceasta este un element important din uh, munca noastră pentru a perfecționa piața unică, piața internă și joacă un rol cheie pentru funcționarea pieței unice. De aceea am subliniat și în aviz importanța unei cooperări bun și, bune și puternice între Direcția Generală a Concurență și Comisia noastră. Raportul anual privind politica concurenței al Comisiei se referă la multe subiecte. legătură președinte. Înainte de toate, aș dori să vă spun că sunt raportorul din discuții, pentru că cred că documentul Comisiei Competente sunt menționate aici, dar care ar putea fi introduse măsură vorbește despre Lucy Anderson. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu raportoarei noastre, Calas, pentru munca depusă în general și pentru că a reușit să pregătească acest aviz foarte rapid, ceea ce ne-a ajutat pe noi toți. În ceea ce privește punctele specifice importante pentru grupul socialist, pe care noi am vrea să le mai evaluăm, aș spune următoarele. Noi considerăm că aspectele legate de protecția consumatorilor vor trebui consolidate în acest uh, raport și în acest aviz. nu se pune suficient accesul, uh, accentul pe accesul la justiție în acest domeniu, iar potențialul de acțiuni în despăgubire și acțiuni colective este foarte mare și este probabil singurul mod în care se pot proteja drepturile consumatorilor. Avem și câteva nelămuriri legate de punctele privind achizițiile publice. Am dorit um, să se menționeze mai mult accesul la piețe externe în ceea ce privește achizițiile publice și sigur că înțelegem că este o problemă legată de o centralizare insuficientă a achizițiilor în achizițiile publice. Dar, um, de multe ori, um, instituții mari ca spitalele și școlile trebuie să cumpere în vrac ca să își reducă costurile. Cred că trebuie să ne asigurăm, sigur, poate nu e de competența noastră, poate că sunt mai mult chestiuni de ocupare, dar în orice caz, cred că trebuie să ne asigurăm că tot ce ține de social este respectat și în politica concurenței. Mă de faptul că ajutorul de stat este pe undeva separat, dar uh, nu știu în ce măsură poate fi desprins de politica concurenței. În anumite zone, cum este transportul, e nevoie de orientare, cred eu. Și nu numai. Nu putem pur și simplu să disociem ajutorul de stat. În orice caz, salut munca depusă și aștept cu nerăbdare colaborarea noastră în Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să apreciez uh, munca colegei noastre, Caias. Eu o să mă refer doar la punctul 4 și 5 și o să fiu de acord cu antivorbitorul meu legat de punctul 6, pentru că e mai ușor, încep cu 6. Din experiența practică, pentru IMM-uri este foarte greu să se adreseze justiției, uh, datorită, pe de-o parte, a documentației pregătite, dar și a costurilor. Și nu trebuie să ne amăgim, cred că foarte puțin din foarte puține dintre companiile mici și mijlocii, chiar dacă știu că sunt, uh, să spun, în concurență neloială, uh, nu pot să, să acționeze și cred că aici ar trebui, pe de o parte, să ne gândim cum s-ar putea simplifica uh, accesul din punct de vedere al documentației, pe de altă parte, costurile. La punctul 4 și 5 rămâne, cred, o problemă și modul în care este acum, uh, sigur, formulat și propunerea noastră din, uh, făcută de colega Caias, dar și din ceea ce există ca norme a Uniunii Europene, uh, exist, rămâne o problemă achizițiile publice și vă spun dintr-o constatare practică. Faptul că achizițiile publice, așa cum aminteam mai devreme antivorbitoarea mea, se fac pe volume foarte mari, pe cantități foarte mari, pe contracte cu valori foarte mari, IMM-urile practic nu au acces. Uh, cât am fost ministru imm am încercat în România să văd dacă nu putem scoate o lege prin care să segmentăm regional, pe județe, uh, achizițiile publice în domeniul sănătății, în domeniul școlilor, în domeniul pentru a putea avea contracte mai mici la care cifra de afacere a unui IMM să poată să corespundă și să poată să acceseze aceste achiziții. Eu nu am văzut în noile norme ale Uniunii Europene uh, nimic decât foarte vag, așa, doar ca să aibă acces IMM-urile, dar o definiție nu ajută. Ajută dacă spunem foarte concret cum să se facă achizițiile publice, pentru că dacă eu îi spun unui IMM că trebuie să ai vechime în domeniul acela de activitate de nu știu câți ani și trebuie să ai fi avut o cifră de afaceri astronomică, sigur că de, e prima barieră și nu se poate înscrie. Deci, eu în România am încercat <laughs> acest lucru. Nu știu dacă nu putem să încercăm la nivel de Uniune Europeană. Trebuie fragmentate contractele mari la nivel regional, local. Uh, de ce n-ar putea administrația publică locală să facă achiziții pentru școlile din uh, orașul respectiv sau din județul respectiv. Mie mi se pare că nu o să ne ajute nimic uh, la, punct, la achiziții publice, nici punctul 4, nici punctul 5. Monitorizarea sau centralizarea achizițiilor. Am încercat să o fac în România Uh, și am constatat următorul lucru. Aceleași companii mari uh, mergeau la uh, achiziții publice și subcontractau după aceea la IMM-uri cărora le mai plăteau când doreau ei și rămâneau foarte multe probleme în, în curtea IMM-urilor. Deci, centralizarea la ce ar ajuta? Ce ne ajută să centralizăm uh, achizițiile publice pentru a evita concentrarea excesivă a puterii, se scrie aici, Bine, dar avem o reglementare prin care să spunem de ce s-a concentrat acolo, dacă avea voie să se prezinte la licitație. Deci eu cred că punctul, nu mă leg de observațiile noastre și sugestiile noastre, ci mai ales de reglementările actuale, existente. Și poate că prin acest raport am putea să încercăm să schimbăm. Achizițiile publice e doar o poveste de ani de zile uh, că am vrea noi să ajutăm IMM-urile. IMM-urile nu pot fi ajutate cu noile norme ale să știm și noi uh, cum sunt procesate informațiile în aceste servicii. Acest lucru nu e clar și de multe ori nu este posibil ca autoritățile să verifice dacă aceste servicii Acestea sunt obligate să respecte regulile privind protecția datelor, cum ar fi Directiva 95, și s-a spus foarte clar că regulile europene se aplică acestor servicii chiar dacă ele sunt furnizate din afara pieței europene. Deci chiar dacă companiile se află în afara Uniunii Europene sau serverele se află în afara Uniunii Europene, totuși trebuie să respecte normele noastre. Deci trebuie să spunem foarte clar că trebuie să se respecte standardele europene, inclusiv în domeniul protecției datelor. Mulțumesc! Evelyn Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi doresc și eu să mulțumesc doamnei Calas pentru o propunere foarte bună. Cred că putem să lucrăm foarte bine pe această bază. Sunt două puncte la care aș dori să mă refer și aș dori uh, și eu să confirm ceea ce a spus uh, colega mea, Lucy Anderson, și raportor, care este și raportoarea din umbră de la grupul meu, și anume că uh, protecția consumatorilor ar trebui consolidată. Atât la punctul 4, pentru că acolo se vorbește de licitațiile publice și nu doar de uh, prețurile cele mai avantajoase. Noi nu vrem doar să fie cât mai ieftin, vrem să fie și cât mai, uh, cât mai avantajos, nu numai din punctul de vedere al prețului, ci să se respecte și drepturile consumatorului și mediul și așa mai departe. Și cred că ar trebui să consolidăm aici formularea. Am cerut cuvântul și pentru că am ascultat ce a spus colegul nostru Andreas Schwab, care din va spune următoarele. În primul rând, nu sunt de acord cu faptul uh, spus uh, de el, uh, și anume că neutralitatea rețelei nu are ce căuta în domeniul concurenței. Neutralitatea rețelei și al protecției consumatorilor, pe care vrem să le exprimăm mult mai solid în text. Any other speaker? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci aș avea și eu câteva observații, dacă îmi competența Comisiei pentru Ocupare sau alte, ale altor comisii, se, ni se diblează mesajul. Deci dacă aveți observații în legătură cu aceste aspecte, vă rog să le faceți, dar să le faceți pe lângă comisiile acord cu antevorbitorii mei care au vorbit despre eventual reformularea punctului 2. Cred că este foarte important să nu anticipăm deciziile Comisarului pentru Concurență, pentru că este important ca acest Comisar să rămână independenți din punct de vedere politic, deci nu putem anticipa care le vor fi deciziile și să ne apucăm să le comentăm. La punctul 5, în legătură cu achizițiile publice, schimbările la legislația achizițiilor publice au avut loc în mandatul meu, sub conducerea predecesorului meu și uh, toate grupurile politice mari erau de acord. Sprijineau aceste acte legislative. Obiectivul este să se permită cât mai multe companii să beneficieze de contracte de achiziții publice, mari și mici, să nu existe monopoluri și să încurajăm inovarea. Sper că vom putea găsi um, ceva formulare care să poată fi sprijinită de grupurile mari, dar haideți să nu criticăm o, um, o realizare majoră a acestui Parlament. Putem să cerem Comisiei mai multe clarificări, explicații în legătură cu modul în care legislația de achiziție publică funcționează în practică, putut să ofer mai multă inovații dacă aș fi putut participa la această legislație, dar nu am putut din cauza eh, regulilor de concurență vechi. Am schimbat aceste reguli și cred că această schimbare vine în ajutorul economiei și în ajutorul eh, domeniului public. Trebuie să fim comisia, suntem comisia pentru care consumatorii sunt prioritari, iar când e vorba de carteluri și împiedicarea acestora, facem toate eforturile. De asemenea, ne-am ocupat și de pagubele de care pot beneficia cei care au fost lezați, dacă doriți să depuneți amendamente legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc! Știu că avem puține caractere, puține cuvinte și avem Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră, precum și observațiile dumneavoastră. Aș dori să mai menționez câteva lucruri. De exemplu, ajutoarele de libe. De aceea nu am vorbit nici despre acesta în detaliu. Sunt de acord că probabil nu ar trebui să menționăm întreprinderi, ci să lăsăm uh, o formare, o formulare foarte generală. Vom uh, pregăti un amendament în acest sens. În ceea ce privește achizițiile publice, sunt de acord că recentă trebuie să, permită, să se permită noilor reguli să se aplice, să funcționeze, dar se spune aici că și IMM-urile trebuie să aibă șansa să participe la aceste licitații. Vă mulțumesc tuturor pentru observații. Doresc doar să vă, limitez, să vă amintesc termenul pentru depunerea amendamentelor. și votul va avea loc pe 21 și 22 ianuarie. Voi uh, cere clarificări ca să știm ce se întâmplă dacă această comisie, în această comisie se depun amendamente care nu sunt de domeniul comisiei noastre. S-ar putea să nu fie considerate admisibile. Deci vă rog, dacă sunt lucruri care nu sunt de competența noastră, vă rog să discutați cu colegii din celelalte comisii, pentru că multe comisii se ocupă de avize la acest raport. Mulțumesc. suntem puțin în avans. raportarea Comisiei în legătură cu costurile uh, și utilitatea um, informațiilor privind uh, starea containerelor pentru export.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 verific doar pentru că raportorul din urmă de la PP nu e prezent, nu știu dacă în alte grupuri sunt aici, putem începe până la urmă? Ok. In which case... Caz în care aș vrea să urez bun venit în comisia noastră. Reprezentantului comisiei Hoffman, care ne va prezenta această propunere. Mulțumesc. studiu legat de concluziile care examinează costurile și utilitatea mesajelor legate de statutul containerelor pentru export. Din câte am înțeles, e vorba de cealaltă jumătate a mesajelor containerelor. E vorba de importuri mulțumesc, doamnă președinte, că ne-ați permis să luăm cuvântul aici. Aș vrea să mă prezint pentru că vorbesc pentru prima dată aici, la Comisia dumneavoastră. Mă numesc Margarete Hauptmann și sunt directoare... Da, mă scuzați, am greșit că nu vorbeam în microfon, spune doamna Hoffman. Vreau să mă prezint, mă numesc Margarete Hoffman și sunt directoare la, de politici de la Serviciul de Luptă Antifraudă al Uniunii Europene și ne ocupăm de reformarea regulamentului 515 uh, pe 97. Am pregătit o mică uh, prezentare PowerPoint și colegul din dreapta mea va vorbi imediat. Am să trec acum la limba engleză. We are very pleased that you have... Ne bucurăm foarte mult că ne-ați invitat să ne adresăm comisiei dumneavoastră astăzi în legătură cu această chestiune concretă legate de aceste mesaje privind statutul containerelor pentru export. Am apreciat întotdeauna sprijinul Parlamentului European de a apăra banii contribuabilului împotriva fraudei pe partea de venituri sau de cheltuieli. Știm cu toții că e un angajament comun pentru Comisie, OLAF și pentru Parlament. Știm cu toții că multe fraude profită de libertățile oferite de piața comună, piața unică. Funcționează aproape fără probleme dincolo de frontiere, atât de ce din perspectiva noastră e important ca autoritățile pe plan european și național să aibă instrumente eficiente pentru a urmări pe cei care comit fraude cu eficiență. În acest context, anul trecut, Comisia, după cum știți, a propus mai multe îmbunătățiri de modificare a regulamentului 515. E un regulament care datează de peste 15 ani și e important să-l actualizăm, să țină pasul cu tehnologia modernă pentru a răspunde provocărilor noilor tipare de fraudă. Schimbul de informație cheie în acest sens. Lipsa de informații fiabile creează lacune pe care le exploatează cei care fac fraude și se ajunge la pierderi pentru bugetul european și național. Cu propunerea noastră vrem să acoperim aceste lacune. Vreau să subliniez și important pentru noi că amendamentele propuse nu se menită doar să ajute Comisia sau OLAF să intensifice lupta împotriva fraudei vamale, ci, la fel de important, cred, sau chiar și mai important, propunerea de da mai bune instrumente statelor membre să-și apere baza de impozitare și de venituri, ceea ce împreună de responsabilitatea comună, conlucrarea e crucială pentru a avea succes în această luptă. Suntem recunoscători pentru sprijinul din partea dumneavoastră și al statelor membre pentru multe dintre modificările propuse de comisie. Aș vrea să le mulțumesc raportorilor din Parlament, din uh, legislatura anterioară și din cea actuală. Poate avem chiar și șansa să se încheie discuțiile înainte de sfârșitul anului. Acum o să corect la subiectul precis al zilei de astăzi. O să facem niște clarificări în ce privește partajarea datelor legate de exporturi. Știu că exporturile sunt o chestiune de interes pentru dumneavoastră și că în prima lectură Parlamentul nu a inclus, așa cum a propus Comisia, și CSM-urile de la export. Suntem cu atât mai recunoscători pentru că avem ocazia să ne prezentăm astăzi punctul de vedere. Aș vrea să subliniez faptul că Comisia a putut să explice statelor membre la Consiliu caracterul precis al acestei propuneri în această privință. Am încercat să demonstrăm că ceea ce propunem nu creează povară inutilă pentru industrie. Clear added value for the fight against și o valoare clară a combaterii fraudei să includem astfel de mesaje legate de statutul acestor containere la export în conținutul regulamentului. În esență, ce vă propunem? Să primim informații electronice deja existente de la companiile de transport într-un registru gestionat de OLAF. Și subliniez că accesul la acest registru ar fi guvernat de reguli clare și severe privind confidențialitatea. Mă bucur să spun că, în principiu, Consiliul a acceptat ce propunem noi. Poziția adoptată de Consiliu sprijină esența propunerii Comisiei cu privire la CSM-urile de export și datele respective. Am luat legătura și cu industria transporturilor respective să le explicăm ce vrem. Înțelegem că principiul de a da aceste elemente nu mai e pus sub semnul întrebării ca atare de către industria de resort. Există, desigur, și recunosc câteva îngrijorări care mai persistă și colegul domnul Rice o să vi le prezint în câteva momente. Aș vrea să subliniez referește doar la importuri, unde e vorba de taxe naționale și taxe vamale și exportul face obiectul unor fraude. Acum colegul, domnul Rice, o să vă spună cum se combină aceste elemente combinate cu datele de export pentru a ajuta combaterea fraudei vamale. Și subliniez, e un nou pas înainte în lupta împotriva fraudei, dar credem că e un pas necesar raportul dumneavoastră, domnul Rice, o să continue. Avem o scurtă prezentare în PowerPoint, de doar 9 sau 10 imagini. Mulțumesc. So, thank you very much Just for the... quickly, these slides are available. Imaginile sunt disponibile și online, da? Pentru ca aceia care ne urmăresc pe internet să știe că le vor putea urmări. În varianta electronică, So thank you very much for giving me the floor. Vă mulțumesc că am dat cuvântul. Să trec la subiect. Aceste mesaje combinate cu acest document uh, unic administrativ uh, și datele de importuri. Poți să semnalezi importuri care pot să fie niște reimporturi ilegale. Iar uh, datele respective pentru exporturi sunt și ele utile pentru controle țintite pentru verificarea destinației diverse elemente sau articole supuse embargoului și unele exemple. Avem experiență în acest domeniu acumulată printr-un proiect contrafic care se referă la colectarea de mesaje legate de statutul containerelor la care participă deja statele membre. În acest uh, proiect am trimis un chestionar statelor membre în octombrie 2013 280 de funcționari români au participat la această anchetă. Cam 20% au răspuns că sistemul e utilizat și pentru controle la exporturi. 55 de birouri din 18 state membre. So these 20%. So we have 18 mem- Sunt 18 state membre care utilizează colectează mesaje legate de containere din surse deschise și le compară cu datele din proiectul pilot cu datele furnizate de statele membre în mod voluntar. 12 state membre participă la proiectul CARTE. Rezultatele și sistemul au fost accesibile tuturor administrațiilor comune din statele membre. Înainte de a da exemple, aceste mesaje amenințările și statutul, nu sunt date nominale. Aceste mesaje legate de statutul containerului pot conține date cum ar fi sosirea, încar, sunt uh, puse din nou găsit în locul respectiv să facem verificări suplimentare. Un exemplu real, raportat recent de un stat membru și demonstrează utilitatea nu doar pentru comisie, ci și pentru serviciile din statele membre. Regulamentul 515 este cel pe care îl avem ca instrument pentru comisie și în special pentru statele membre pentru a asigura aplicarea corectă legislației legate de produse agricole și de domeniul vamal. Când vorbim de uh, bunuri cu utilizare dublă și bunuri sub embargo, e important pentru statele membre și pentru public să știe că bunurile produse în Uniunea Europeană sosesc la locul potrivit, la destinația potrivită. Cu mesajele legate de statutul containerului putem să vedem unde a ajuns până la urmă containerul respectiv. sigur că acest lucru n-ar putea să împiedice ca bunurile să nu ajungă la locul potrivit. Dar aplicarea corectă a legislației vamale ca atare eh, e ceva care face posibil alte acțiuni, măsuri sau anchete pentru statele membre în alte domenii. Exemplul 4 seamănă cu exemplul 1 administrația vamală, nu vrem să dăm nume de țări, dar un exemplu, să zicem că se transportă țigări în Malta. Vama malteză vede că sosesc țigările, dar sunt în tranzit, nu sunt pentru Uniunea Europeană și nu e nicio nevoie să le confiște. Țigările sunt acolo, dar ambalarea țigărilor arată că nu au un timbru Uniunii sau dintr-un stat membru, ci sunt mărci care apar pe piața ilegală sau pe piața neagră. Nu e niciun motiv să le confiște pentru că destinația e o țară terță. Mesajul legat de statutul conținut ne arată dacă țigările ajung într-adevăr în țara terță menționată sau țigările sunt poate descărcate în larg sau undeva descărcate puțin înainte de a ajunge în portul european, se schimbă documentele, o practică curentă de a introduce mărfuri de contrabandă în Uniunea Europeană. Dacă ne referim la costuri în ce privește aceste mesaje legate de statutul containerului, ele sunt disponibile la transportator, marii transportatori au astfel de mesaje legate de statutul containerului. Unii au mai multe date, altele mai puține, cum spunem și în propunerea legislativă. Noi vrem datele deja disponibile, nu cerem nimănui să creeze noi mesaje sau ceva nou pe care să-l colectăm. Ne vizuim propunerea pe datele existente. Avem o experiență. I-am întrebat pe cei din industrie și am dedus din ce au dat cei din industrie în Cam 40% dintre transportatorii americani au, fac uh, un așa numit global dump. Deci toate mesajele legate de containere. Pentru cei care fac acest lucru, statutul de import în Uniunea Europeană, costul ar fi zero, pentru că datele există deja și ar fi la latitudinea serviciilor comisiei și anume OLAF să descopere care date sunt pertinente. Accesul online ar fi o altă soluție. Serviciile comise ar trece printr-un acces online la datele necesare. Costul ar fi tot apropiat de zero, pentru că acest acces online este fie la organele vamale, fie la agentul companiei de transport o raportare selectivă, transportatorii ar defini aceste mesaje legate de export, atunci ar fi un cost pentru software să extragă aceste date legate de exporturi. Dar ar spune că nu ar fi chiar atât de mari. We had meetings and întâlniri și discuții cu cei din industrie, cu Consiliul Mondial al Transportatorilor, ultima dată pe 7 octombrie, cum a spus doamna Hoffman, industria nu mai pune sub semnul întrebării ideea de a introduce cerința de a prezenta aceste date legate de statutul containerului Există niște aspecte minore care se pot rezolva la dialogul tripartit următor sau în actele delegate sau de sunt evenimentele care ar declanșa aceste CSM-uri? În propunerea Consiliului care a fost prezentată există niște evenimente precise menționate? E nevoie ca ei să vadă și să discute drepturile de acces, cine să aibă acces la aceste date, momentul în care să intre regulamentul în vigoare, e un alt aspect important ceva legat de Vessel Divergence, în care navele din unele motive externe sosesc într-un port, ex, port european care nu era pe ruta programată. Dar acestea sunt chestiuni care se pot rezolva. So we, we think that the, uh, the... Așadar, noi considerăm că aceste aspecte arată clar că CSM-ul de export ar avea contribuție semnificativă, eficientă din prevederea costurilor la identificarea încălcării legislației vamale și pentru anchetarea fraudelor vamale. Nu ne amestecăm în afacerile legale, utilizând doar date deja disponibile și nu oprim sau nici măcar nu încetinim uh, deplasarea de containere. Mărim eficiența controlelor. Mulțumesc, doamna Horpan și domnule Reis, pentru prezentări. O să ascultăm acum ce au de spus raportorii și raportorii din umbră, apoi întrebări. Andreea Roberts din partea Pepe. Da, mulțumesc, Vicky. Doamna Helvig nu poate să fie prezentă astăzi, din păcate, și m-a rugat să vă transmit poziția grupului PP Mă bucur că pot să spun în primul rând că aici nu e vorba de faptul că Comisia Europeană face o nouă propunere, ci de faptul că în ultimul mandat Parlamentul European a susținut tocmai această propunere. Și iată că această propunere ne-a fost uh, prezentată azi, dar noi am mai respins-o deja o dată. Sigur că a fost foarte interesant ce am ascultat și înțeleg că Comisia dorește să combată contrabanda, de exemplu, și că uh, dar regulamentul 515 nu este destinat sisteme sunt utile pentru identificarea unor posibile încălcări ale legislației vamale, fraude în special. Dar cum stau lucrurile în ce privește regulile V-aș propune să avem o rundă de vorbitori, apoi lăsăm pe cei de la comisie să răspundă, să comenteze și apoi revenim pentru răspunsuri, așadar, și apoi ultime comentarii din partea raportorului. Sunteți de acord? Da, foarte bine. Domnul Soltez, dacă e în sală, domnul Duda, aveți comentarii, da? Nu? Um, Isaia Cânsave. Isaia și apoi revenim la comisie. Kiitoksia komission mielenkiintoisesta esittelystä ja aika... Aș vrea să mulțumesc celor de la comisie pentru prezentarea interesantă. exemple bine alese pot să influențeze părerile noastre sau părerile PP-ului care a spus că punctul de vedere al Parlamentului e foarte clar la prima discuție. Parlamentul a aprobat acel aviz cu o mare majoritate. și n-am dorit să includem exporturile în acest domeniu, dar știți, că problema care se pune este dacă e o cale rezonabilă de abordare a problemei. Am avut o întâlnire a raportorilor din umbră săptămâna viitoare vom avea dialogul tripartit și cred că vom avea ocazia să examinăm mai în amănunt aceste chestiuni legate de exporturi pentru a încerca să propunem o soluție rezonabilă. Dar în momentul actual, tot ce pot să vă spun este că sunt principii importante în joc aici. Cum ar fi protecția Comisiei la întrebările puse de colegi. Să dăm din nou posibilitatea Comisiei să reacționeze. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să răspund la întrebări. Și o să-i rog poate și pe colegi să completeze, dacă e cazul. Desigur că știm foarte bine care e poziția Parlamentului, dar după cum a spus raportorul pe bună dreptate săptămâna viitoare la dialogul tripartit, trebuie să găsim o soluție în legătură cu punctele în care Parlamentul și Consiliul nu sunt de aceeași părere și la nivelul Comisiei vrem să facilităm, să spunem, identificarea unei soluții de compromis. Cred că și ședința de astăzi de aici ar trebui să arate sau să permită Parlamentului să fie informat adecvat în legătură cu subiectele în joc și mizele pe care le avem. În ce privește comentariile făcute de reprezentantul PPE, vreau să spun, desigur, la OLAF întotdeauna ne ocupăm de combaterea fraudei, subiectul nostru principal, dar sunt de acord că regulamentul 515 are menirea de a combate și remedia încălcările legate de legislația vamală. Trebuie să vă spun Consiliului. Aceste CMS-uri pentru exporturi sunt incluse în propunere, dar ce e important, nu întregul volum de CSM-uri de export, ci există doar anumite categorii care sunt menționate. Nu e vorba de toate acele mesaje legate de statutul containerului vreau să intru în amănunt, o să le discutăm săptămâna viitoare, dar sunt în textul Consiliului legate de numărul și categoriile de aceste mesaje legate de statutul containerelor. CSM-urile, după cum a spus și colegul, ca atare nu conțin date nominale. Se referă la deplasarea fizică a containerului, Nu sunt date personale, nu scurtul, dar recunosc că dacă le combinați cu datele și declarațiile de export, se poate ajunge la celelalte date, asta e adevărat. Dar noi credem că v-am uh, oferit suficiente garanții în text și, după cum am spus și în observațiile introductive, chestiunile de confidențialitate, secrete de afaceri sunt foarte informate și pentru com- sunt importante pentru comisie și înțelegem punctul dumneavoastră și cei din industrie și cred că în textul actual am prevăzut deja astfel de garanții, dar uh, noi suntem deschiși să examinăm și alte căi de a se ajunge la o soluție care să respecte pe deplin regulile de confidențialitate și de protecție a datelor. Cam asta doream să vă spun eu, nu știu dacă domnul Reis mai are ceva de adăugat. exemplu practic, care nu se leagă de competența OLAF ca atare, dar ilustrează faptul că regulamentul 515 e uh, ceva care deschide calea pentru alte anchete și investigații pentru, în punctul următor, pentru sancțiuni uh, de care nu avem, nu ne ocupăm noi, țin de competența statelor membre. Dacă e un caz simplu de contrabandă de droguri, care nu se declară la 2015 se face ancheta, ci în baza legii narcotice. Ce facem noi în acest domeniu este să creăm o bază pentru ca statele membre să înceapă anchetele în acest domeniu, să obțină mai multe informații în legătură cu această fraudă care s-a dezvoltat din 1997 încoace, când s-a adoptat acel regulament. Deci noi adaptăm uh, la schimbările se dezvoltă în permanență. Trebuie și noi să avansăm și să vedem că nu rămânem în urmă în lupta împotriva fraudei. Mulțumesc! Doamna Gephardt dorește să intervină? Da, mulțumesc. Nu doream să vorbesc înaintea raportorului nostru. astăzi că nu discutăm uh, poziția Parlamentului European în dialogul tripartit, ci noi știm că avem o poziție clară, e misiunea raportorilor care doresc să integreze acest lucru în negocierile cu Consiliul și să se ajungă la un rezultat rezonabil. Eu altceva doream să spun. Doream, de fapt, să revin la o formulare utilizată de comisie atunci când s-a vorbit despre acel World Shipping Council, s-a spus că e vorba de discuții constructive, ceea ce mie mi se pare o formulare foarte elegantă. Și s-a spus, da, mai sunt și probleme legate de definiții, să știm de fapt cine va avea acces la aceste date. Și această mică frază este exact fraza cea mai importantă, pentru că am auzit că, de fapt, nu există informații nominale, că nu despre asta e vorba atunci când e vorba de protecția datelor, nu e vorba doar despre date cu caracter personal, ci de a proteja fluxul și circulația de mărfuri și activitatea întreprinderilor. Și asta e o chestiune importantă, adică să știm precis cine are cu adevărat acces la aceste date cine poate să uh, pună capăt aceste date cu altele, cine are autorizația de a reveni, cum sunt securizate datele respective, pentru că știm foarte bine că există în continuare aceste posibilități și când e vorba de interese economice, mijloacele sunt întotdeauna disponibile pentru a plăti un hacker sau altul și sunt chestiuni care ne interesează și vrea să primesc mai multe informații ca să știm despre ce e vorba în locul acestei fraze cheie. Mulțumesc că mult. Cine, deci, va avea acces de la acel birou de legătură? Cine va avea acces la aceste date? Absolut uh, richtige depozitarea acestor containere. Dar știu că datele din uh, mediul de afaceri sunt sensibile și în regulament am prevăzut, din câte am înțeles noi, standarde pentru protecția datelor. Deci există astfel de norme în text. Bineînțeles, când vorbim despre hackeri, din păcate, aceștia sunt o realitate și prezintă un risc astăzi în toate domeniile, dar trebuie să ne asigurăm că datele Uh, vor fi protejate și suntem gata să le protejăm. Datele CSM pe care le-ați menționat și le-am discutat cu acest Consiliu al Transportului Maritim există deja sunt deja disponibile uh, online, sunt în domeniul public, le-am uh, folosit deja pentru alte proiecte, deci de cam 30% din uh, containere care pot să transmită astfel de mesaje sunt uh, deja vizibile pe internet. Sper că am răspuns suficient la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc! Deci spuneți că 30% din mesajele privind containerele sunt deja disponibile pe internet, în schimb 70% încă nu sunt disponibile? Am înțeles bine? Ispra și de la Centrul Comun de Cercetare de la Ispra, care se ocupă de acest uh, proiect, poate, ajut, poate adăuga câteva lucruri despre acești 30%. Domnul Zois, mulțumesc. Doresc să clarific faptul că uh, transportatorii transmit aceste informații clienților prin uh, site-uri web deja disponibile zile. Nu sunt informații secrete pentru că nu sunt incluse produsele sau valoarea nominală a acestora. Aceste date CSM uh, sunt disponibile, publice, oricine poate să meargă la companii de transport și să ceară informații de tip CSM și acum. Doamnă Gerhard, doamnă Iacobsari, vi s-a răspuns la întrebări pentru că mai avem timp întrebări mai specifice, dacă doriți, pentru că timp avem și experții sunt la dispoziția noastră. Știți că nu sunt nici Da, poate că n-am înțeles-o bine, dar sunt mulțumită, foarte mulțumită de răspunsul pe care l-am primit. M-aș gândi la acest prim slide și primul exemplu. Stați să-l caut, să mă uit încă o dată. trimis înapoi, bun. Și uh, cine vrea să facă contrabanda mută țigările într-un alt container și gata. dori ca și aici, la Parlamentul European, să vorbim un limbaj pe care oamenii să-l înțeleagă și să ne înțeleagă cine ne ascultă pe internet. La începutul discuției m-am tot gândit ce este acest CSM, de fapt. Bun, deci sunt niște date pe care containerul le conține oricum, uh, numărul lui, faptul că a fost în portul X și că este transportat portul Y, cu o altă încărcătură merge în portul Z sau înapoi la X. Ce nu înțeleg eu din aceste informații este de ce nu este și conținutul containerului legat Mulțumesc frumos! depășit că avem nevoie de mai multe garanții. În propunerea sa, Consiliul a preluat această idee a CSM-ului și a datelor de export, dar Consiliul a preluat și datele privind secretul, prevederile secrete legate de exporturi. Nu știu dacă vă ajută la negociere acest lucru, dar Consiliul a, a suplimentare privind aceste aspecte comerciale, fluxuri și așa mai departe. Și sigur că trebuie să discutăm despre accesul pe care au statele membre, dacă au acces la aceste informații sau dacă accesul trebuie limitat sau dacă, cum spuneam, în general toate statele membre trebuie să aibă acces. Nu vreau să mai intru în detalii, noi, Comisia, avem poziția noastră inițială dar suntem deschiși, aș spune, și suntem atenți la ce spuneți dumneavoastră pe acest subiect și sper că vom putea găsi o soluție cu suficiente garanții, ținând cont de secretul comercial și ținând cont și de protecția datelor. Colegii mei, colegii mei mi-au mai sugerat acum ceva, uh, dar i-aș lăsa pe ei. Dacă vreți să completați ceva, vă rog frumos. La ce am spus eu acum. Așa am înțeles, că vreți să mai spuneți ceva. Da. loc ședința raportorilor din umbră și apoi săptămâna viitoare începe trilogul.